Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start. Dragi colegi, haideți să începem. S-au făcut de orele 3 și 2 minute. Ați primit ordinea de zi. Dacă nu aveți obiecții, propun să o adoptăm ca atare. Nu sunt obiecții, deci ordinea de zi este adoptată. Punctul al doilea de pe ordinea de zi, anunțuri din partea președintelui. Îmi pare nespus de rău să vă informez că colegul nostru și coordonator INTA, Eduard Ferrand, s-a stins din viață pe 1 februarie. Domnul Ferrand a făcut parte din Comisia INTA din 2015 încoace. Sincere condoleanțe familiei domnului Ferrand și tuturor colegilor. Vă rog să ne ridicăm în picioare și să ținem un minut de reculegere. announcement. Alte anunțuri. Ca de obicei, uh, ședința noastră este transmisă live pe internet. Avem și interpretare, așadar vă rog să vorbiți uh, tare și clar, astfel încât uh, interpretarea să fie cât mai bună cu putință. Le urez bun venit invitațiilor de la Lisabona. Apoi, țin să vă anunț că avem o nouă colegă la secretariat, pe Monica Migo, care lucrează de mult timp la secretariatul nostru neoficial, însă, iată, acum și-a început și oficial munca la secretariat. Bun venit! Punctul 3. Este un punct uh, comun cu Comisia Dezvoltare. Mă bucur să o am uh, alături de mine pe copreședinta reuniunii noastre, doamna Linda McEvan, președinta Comisiei de Dezvoltare. Vă aduceți aminte că am uh, pus la punct un act legislativ foarte bun în ceea ce privește mineralele provenite din zone de conflict ideea fiind de a obține o răspundere obligatorie uh, de la punctul de extracție până la importare. E vorba de metale foarte importante. Acest regulament uh, a intrat în sfârșit în aplicare după perioada de tranziție, va intra în aplicare deplină de la 1 ianuarie 2021. S-au făcut multe până acum, ceea ce este bine, însă acest act legislativ nu este decât un pas. Al doilea pas sau reversul medaliei, dacă vreți, vizează îmbunătățirea situației la fața locului și anume Comisia ar trebui să garanteze că pe lângă punerea în aplicare a regulamentului, acest uh, proces ar trebui să fie cât mai bine organizat. Așadar, îi voi, voi da cuvântul copreședintei mele. Mulțumesc, Bernd și mulțumesc pentru găzduirea acestei ședințe comune între comisiile noastre. Așa cum a spus uh, Bernd Lange, este vorba despre mineralele din uh, zonele de conflict, minereurile din zone de conflict uh, și cu precădere despre măsurile de însoțire. Comisia a publicat și o comunicare în privința acestor măsuri de însoțire și asta acum ceva timp. În calitate Uh, trei ani mai uh, târziu, Comisia a prezentat și un uh, pachet pentru finele 2017. Este vorba despre instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, programul pentru bunuri publice și provocări globale din partea Agenției olandeze pentru întreprindere. Acest pachet E de văzut dacă e de fapt chiar ultimul pas. De văzut dacă Comisia consideră că aceste uh, obligații sunt îndeplinite sau este nevoie de măsuri de însoțire pentru a asigura succesul acestui act legislativ. Tocmai ce m-am întors din Republica Centrafricană săptămâna, viitoare, săptămâna trecută pentru a mă asigura că aceste uh, minereuri sunt uh, tratate ca atare în conformitate cu legislația europeană. Mulțumesc. Voi da cuvântul celor doi raportori ai noștri. Domnul Winkler este cel care ia primul cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă și domnule președinte. Știți, uh, multe, știți că s-au făcut foarte multe în acest domeniu, Comitet, comisiile noastre s-au implicat foarte mult. Uh, Vă aduceți aminte că în iulie 2017 s-a semnat regulamentul și apoi a intrat în vigoare. Ne mai rămân câțiva ani până la punerea în aplicare totală și în aceeași măsură ne rămân uh, și mulți pași de întreprins, pași importanți atât de către Comisie cât și de către statele membre. Așadar, vrem să aflăm mai multe despre anumite elemente extrem de importante și anume ce s-a făcut în privința uh, liniilor de orientare pentru operatorii europeni, apoi statutul autorităților competente din statele membre, dacă aceste statute sunt deja, dacă funcționează deja, de fapt ce se întâmplă la nivelul statelor membre, cu alte cuvinte. Și apoi să știm dacă Comisia a pus uh, la dispoziție mijloace pentru aceste autorități competente din statele membre. Apoi, în Comisia Comerț Internațional se acordă foarte multă atenție IMM-urilor din Uniunea Europeană. Aceste IMM-uri trebuie însoțite în uh, eforturile de a, care vizează diligența necesară deci să știm dacă există aceste uh, mijloace la adresa IMM-urilor, inclusiv uh, în ceea ce privește traducerea ghidului de orientare OCDE. Pentru că și IMM-urile noastre trebuie să aibă acces deplin la acest ghid. Știm bine, multilingvismul este o provocare de marcă pentru mulți și apoi dacă sunt observații în privința partenerilor globali. Să știm și noi dacă sunt uh, uh, există mesaje din partea acestora la adresa regulamentului UE în privința minereurilor provenite din zone de conflict, regulament care este destul de diferit de pașii întreprinși de Statele Unite în această direcție. Și în fine, am vrea să știm dacă Comisia ne poate spune mai multe despre situația operatorilor uh, europeni, pentru că deja au fost lansate inițiative și în 2016 și în 2017, inițiative salutare și bune, dar vrem să știm dacă au mai existat uh, evoluții de atunci încoace. Pentru că doar alături de operatorii economici ne putem asigura de un succes în uh, acest domeniu. Mulțumesc, domnul Venta. Vă mulțumesc. Acest uh, regulament nu poate privi doar ca un instrument de politică comercială, nici de cum. Trebuie văzut dintr-o perspectivă mult mai amplă. Deci inclusiv prin prisma dezvoltării pentru, cooperării pentru uh, dezvoltare. Pentru a asigura o bună punere în aplicare, eu consider, în calitate de raportor pentru DV, că măsurile de însoțire sunt foarte importante. Comunicarea din 2014 prezenta o serie de măsuri de însoțire pentru a încuraja uh, aprovizionarea responsabilă. Era vorba de cinci uh, titluri și 14 domenii diferite. În 2017, Comisia a prezentat primul cooper, uh, instrument de cooperare cu măsurile de însoțire, de promovare a unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. Însă acesta nu acoperă decât o parte din cele 14 domenii din comunicarea din 2014. Tocmai de aceea aș dori să ne spună Comisia dacă are de gând să prezinte măsuri de însoțire suplimentare care să acopere și celelalte domenii și care ar fi calendarul și bugetul pentru aceste acțiuni. Pentru noi nu este deloc clar și este extrem de important în aceeași măsură să știm care sunt planurile Comisiei în această direcție. Vrem să știm dacă există și alte măsuri de însoțire finanțate de instrument pentru Parlamentul European este foarte important să rămână um, implicat îndeaproape în um, proiectarea măsurilor de însoțire. Așadar, rog Comisia să ne spună dacă are de gând să ne implice în procesul de consultare. Voi pune punct aici. Vă mulțumesc și aștept uh, cu interes răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Avem trei înscrieri la cuvânt. Devco, uh, DG Trade, domnul Rațo are cuvântul. Doamna Rațo. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitația lansată de a participa la această dezbatere și pentru inițiativa pe care ați avut-o de a discuta acest subiect atât de important. Precum bine știți, abordarea Comisiei este una integrată. Vrem să ne asigurăm că de o aprovizionare responsabilă a acestor minereuri. Regulamentul adoptat anul trecut uh, este o piatră de hotar în această abordare integrată, dar precum deja s-a spus, există și măsurile de însoțire nereglementare care vin în paralelul acestui regulament. Comisia este foarte implicată prin intermediul cooperării mai multor servicii ale ei. Și tocmai de aceea voi da apoi cuvântul colegilor de la DG și uh, SEAE, Serviciul de Acțiune Externă. Vă amintiți probabil că regulamentul a intrat în vigoare acum jumătate de an și cerințele la adresa societăților comerciale se vor aplica de la 1 ianuarie 2021. Cu alte cuvinte, prin definiție, multe dintre aceste măsuri încă sunt în etapa de pregătire. Nu voi intra acum în amănuntele fiecăreia dintre măsurile de însoțire și stadiul în care se află acestea. Acest lucru va fi discutat în plenara din luna martie, când vom răspunde la întrebările dumneavoastră cu solicitare de răspuns oral. Mă voi concentra pe mm, întrebările din partea președintelui și a raportorilor. Prima serie de măsuri de însoțire este foarte explicită în regulament. Este vorba despre linii de orientare pentru companii, pentru a detecta uh, zonele de conflict și cu risc ridicat, apoi pentru identificarea autorităților pentru um, controalele ex post la adresa importatorilor și apoi metodologia pentru recunoașterea schemelor de diligență necesară. Toate aceste inițiative deja au fost date la apă. Există și o serie de alte măsuri care depind însă de finalizarea celor pomenite precedent. De asemenea, facem pași înainte în ceea ce privește măsurile de însoțire vrem neapărat să respectăm promisiunile pe care ni le-am asumat în decursul negocierilor. Spre exemplu, este vorba despre sprijinirea IMM-urilor și în ceea ce privește diligența necesară. Pentru a răspunde domnului Winkler, în ceea ce privește traducerea liniilor de orientare OCDE, Acestea vor, aceasta va fi gata până la începutul lunii aprilie. Astfel, pentru a putea ajuta și IMM-urile de altfel. Comisia subliniază faptul că noi încurajăm țările terțe Uh, atât producătoare cât și consumatoare în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor uh, măsuri de aprovizionare responsabilă și asta pe uh, baza liniilor de orientare OCDE. Colegul meu de la SEAE vă va vorbi de altfel despre modul în care folosim procesul de implicare a tuturor părților. E vorba despre mai multe țări, atât țări producătoare cât și um, prelucătoare și consumatoare, Statele Unite, Canada, China, India, Africa de Sud, Malaezia, Emiratele Arabe Unite și Thailanda. Sper că nu am omis nicio țară. Unele dintre acestea au lansat propriile lor abordări în conformitate cu cea a OCDE. E vorba, spre exemplu, despre China. Vă asigur că în plenara din luna martie vă vom informa mai uh, îndeamănuntul în această privință. I-aș da acum cuvântul uh, unui coleg, domnul Leonard Miții, de la DG DEFCO, care vă va vorbi despre proiectele noastre, cele care efectiv schimbă situația la fața terenului. Vă mulțumesc. Thank you and good afternoon. Uh, just... Mulțumesc, bună ziua. Voi completa, voi vorbi despre măsurile însoțitoare. Așa cum a spus doamna McCavan, acum câteva luni am uh, adoptat programul tematic pentru aprovizionarea responsabilă uh, cu minereuri provenind din zonele de conflict. Acest program va include domeniile relevante pentru țările în curs de dezvoltare și au fost incluse în comunicarea comună din 2014 adică aprovizionarea responsabilă cu minereul eh, provenind din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Ne concentrăm pe dezvoltarea durabilă a unor comunități miniere locale, artizanale, în zone, din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Deci punem uh, accentul pe operațiunile artizanale pe scară mică. Astfel, se vor aplica măsurile, liniile de orientare ale OCDE privind diligența necesară și vor, se vor crea oportunități de dezvoltare pentru operatorii mici. Uh, Astăzi se vor crea capacități uh, pentru uh, a sprijini cadrele de, pentru diligența necesară cu implicarea autorităților locale, a ONG-urilor și a operatorilor um, industriali. Se va reduce astfel uh, spațiul pentru încărcările drepturilor omului și pentru conflictele endogene în zonă. După ce se va extinde sectorul minier artizanal pe scară mică, va Uh, exista și acces la credit. Mm, acest program face parte din programul nostru de investiții externe și mai ales din pilonul 3, dialogul uh, politic uh, și se va îmbunătăți guvernanța și astfel, în timp, sectorul va deveni mai atractiv pentru investiții durabile și va oferi avantaje economice mai bune economiilor respective. Ne vom ocupa și de aprovizionare responsabilă în momentul extracției, de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și importatorii pe piața internă vor trebui să respecte și ei condițiile privind diligența necesară, pentru că minereurile din aceste zone vor fi certificate ca fiind uh, din surse responsabile conform ghidului de orientare OCDE. Conform proiectului adoptat anul trecut, Um, uh, se um, are loc în momentul de față stabilirea contractelor și um, în curând va funcționa parteneriatul între societatea civilă, guverne, donatori uh, și agenții economici. Astfel, vom încuraja cooperarea între produ- țările producătoare și cele consumatoare prin proiecte comune, așa cum sunt cele din cadrul EPRM, de exemplu, în Congo, um, pentru a avea aur din uh, situri miniere artizanale sau din Columbia, unde întregul lanț de aprovizionare respectă ghidul de orientare OCDE. Uh, va avea loc o licitație și actorii locali și organizațiile societății civile și autoritățile locale vor putea participa. Mm, programul este încă în curs de aplicare la nivel operațional și sperăm că la, în a doua jumătate a anului se va face apelul la proiecte. Deci acesta este al doilea proiect tematic pentru punerea aplicarea regulamentului și va avea legătură cu sprijinul uh, pentru punerea în aplicare a ghidului de orientare OCDE pentru diligența necesară cu un buget de aproximativ 4 milioane și finanțarea geografică din fondul de dezvoltare um, și în cooperare cu, regiu- cu conferința regiunii Marilor Lacuri în valoare de aproximativ 10 milioane. Deci finanțarea totală va fi aproximativ 20 de milioane și astfel respectăm angajamentul din scrisoarea trimisă comisiilor acum trei ani de doamna Mogherine, de doamna Malmström și domnul Minița. Deci, bugetul total este aproximativ de 20 de milioane pentru măsurile însoțitoare. Comunicarea transparentă și regulată va fi asigurată cu Parlamentul European și cu statele membre și cu ceilalți donatori și parteneri din cadrul inițiativei. Ne vom asigura că Comisia, Serviciul de Acțiune Externă și delegațiile care sunt cele mai afectate de uh, zonele de, conf- de uh, minereurile de conflict vor monitoriza progresele în mod proactiv în următorii ani. Bineînțeles, suntem gata să continuăm să discutăm uh, și uh, să discutăm despre progresele realizate cu comisiile vizate. Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. În întrebările dumneavoastră ați amintit cele cinci titluri din cadrul măsurilor de însoțire. În calitate de coautor ai uh, comunicării comune, trebuie să ne asumăm responsabilitatea celor scrise acum trei ani, trei ani și jumătate. Mă voi concentra pe un element care va stimula promovarea aprovizionării responsabile. E vorba de promovarea angajamentului Uniunii Europene și sprijinul oferit alături de OCDE pentru a promova practici responsabile de uh, către industrie și de uh, cei care procesează aceste minereuri. Am condus programul privind uh, actorii visați în cadrul programului OCDE și am avut oportunitatea să îi reunim pe cei din domeniu. Pot doresc să profit de ocazie pentru a invita pe deputat să se alăture la discuțiile noastre în aprilie, între 17 și 19 aprilie. Va fi ceea ce aș numi un mini Davos pentru aprovizionarea responsabilă cu minereuri. Nu este doar uh, un exercițiu de uh, relații publice, ci va fi ocazia de a discuta cu societatea civilă, uh, cu cei de pe teren și cu guvernele acestor țări. Am uh, încercat să creăm o serie de uh, inițiative inclusiv uh, programul despre care a, văzut, a vorbit copil, colegul de la DEVCO. Um, în programele noastre de colaborare cu țări care se ocupă de procesarea și care consumă aceste minereuri, Doresc să mulțumesc celor de la DG Trade, uh, condusă de doamna Rațo, um, pentru promovarea diligenței necesare în aprovizionarea responsabilă. Și China a introdus standarde similare celor uh, de ghidului de orientare OCDE și India cooperează din ce în ce mai mult cu OCDE-ul pentru aplicarea diligenței necesare în sectorul bijuteriilor, bijuteriilor sau uh, al exploatării pietrelor prețioase și Columbia este un uh, partener activ în programul de lucru al OCDE. Sprijinul oferit de Uniunea Europeană inițiativelor uh, naționale, regionale uh, și uh, în cooperarea cu conferința Marilor Lacuri privind resursele naturale și certificarea acestora, a sprijinit la promovarea mineritului artizanal și pe scară mică în domeniul aerului, mai ales în Burkina Faso, Côte d'Ivoire și doamna McCavan a vorbit și despre proiectul în cooperare cu Republica Centrafricană. Dar, ca să fim sinceri, mecanismele internaționale de certificare pentru regiunea Marilor Lacuri vor necesita eforturi continue um, care trebuie făcute de guvernele țărilor din regiunea Marilor Lacuri. Certificarea trebuie să fie din ce în ce mai mult um, acceptată ca o dovadă de, în procesul de achiziții. Până acum, um, Încercăm uh, să fim uh, la înălțime în eforturile de la nivel regional. Consiliul de Securitate a recomandat uh, Republicii Democrate Condo, uh, Congo să informeze și să adopte abordarea bazată pe, pe certificate. Um, Grupul de experți de la ONU subliniază uh, probleme în uh, inițiativa um, uh, pentru comerțul cu staniu care încă uh, permite contrabanda doi membri ai grupului de experți, dintre care se află și cel cu care organizez forumul de la uh, Paris și încă un membru suedez al grupului a fost uciși um, pe teren, um, în drum din Katanga spre Burundi. Dar, dincolo de aceasta, diligența necesară contează și poate să facă diferența. 90% din aurul rafinat, 95% din tantal și 85% din staniu um, sunt uh, acoperite de programele care pun în aplicare liniile uh, orientative ale OCDE. Um, după patru ani de punere în aplicare a diligenței necesare în, uh, alte, în cazul altor minereuri decât aurul, um, a permis uh, subsistența până la 400.000 de oameni din regiunea Marilor Lacuri care sunt implicați în această activitate de minerit. Problema este contrabanda cu aur. 80% din acest aur uh, pleacă din uh, Republica Democrată Congo fără, nicio, fără să rămână nicio urmă a acestui aur și um, sunt companii din Dubai sau din India care um, achiziționează acest aur. Am avut o discuție privind GSP Plus anul trecut, um, care este uh, un, un, un practic tot ce înțelegem noi din, ca fiind bună guvernanță. Uh, deci, iată, avem elemente care fac parte din problemele mai mari legate de buna guvernanță și, bineînțeles, contează modul în care DEFCO abordează lucrurile cu țările respective. Mulțumesc! Mulțumesc! Patru colegi doresc să pună întrebări. Vă rog că, să spuneți foarte clar cui adresați întrebările dumneavoastră. Avem 15 minute pentru întrebări și răspunsuri și microfonul președintului s-a stins. Um... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, spune doamna Hautala. Uh, nu înțeleg de ce nu am putut primi informații în această comisie comună, reuniune comună, dar, în fine, Înțeleg că vom auzi mai multe la plenar, așa ar și trebui. Întrebarea mea este despre viitoarea reformă și revizuire a directivei cu privire la raportarea non-financiară și la legislația cu privire la due diligence obligatoriu. Vreau să știu dacă Comisia poate deja să ne ofere câteva indicații cu privire la uh, raportarea non-financiară și directiva aferent acestui subiect. Uh, pentru că ar putea deveni un instrument foarte important uh, în due diligence și presiunea față de due diligence cu legătură și relevanță pentru implementarea legislației despre minereuri. Doamna Razzo, pentru ea era întrebarea asta, nu-i așa? Judith. Mulțumesc. Nu știu dacă pot să adresez țintit întrebarea. Mă ajutați dumneavoastră, mă gândesc. În primul rând, m-am uitat la fișa cu acțiuni în ceea ce vește primele acțiuni de la măsurile de implementare. Este frumos să avem asta acum și mi-amintesc cum a fost uh, pe, în urmă cu câțiva ani când am citit comunicarea și cum încercam eu să înțeleg care sunt măsurile de însoțire. Și la vremea respectivă primeam informații de genul Sprijinim țările din zona Marilor Lacuri cu cooperare internă. Dar mă uit la această fișă, în continuare mă surprind anumite elemente. Poate întrebarea mea merge către DigiDefco. Poate cineva să-mi explice ce se întâmplă cu proiectele de la fața locului acum, cum diferă ele față de ce a fost în trecut? A fost un proiect pilot finanțat de guvernul neerlandez. Era um, inițiativa pentru um, comercializarea staniului și vedem că acum este un proiect nou, um, sunt implicate aceleași întreprinderi, mă gândeam că e ceva de domeniul trecutului. Deci ce se întâmplă cu uh, certificarea metalelor și minereurilor pentru export? Aș vrea să înțeleg mai bine asta. Apoi, uh, dau seama că nu este o propunere concretă și completă, pentru că se referă la 9,3 milioane de euro, din care 5,3 provin de la Comisia Europeană. Dar eu am înțeles că sunt 20 de milioane. Deci aș vrea să primesc un pachet complet, fiindcă măsurile de însoțire nu pot să se refere doar la uh, proiectele pilot de certificare, care oricum ele sunt implementate deja. Și două ultime întrebări. Ne-am vorbit și despre uh, achizițiile publice aici și aș avea nevoie de câteva informații. Cum se va implementa totul? Avem și principiile directoare de la ONU. Acolo sunt stipulate și uh, dreptul de a corecta anumite măsuri uh, pe cale legală deci cum ne asigurăm că măsurile acestea de însoțire au în vedere și respectarea principiilor ONU? Mulțumim foarte mult, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor trei reprezentanți. Nu vorbim despre un dosar tehnic este mai degrabă un dosar puternic uh, marcat din punct de vedere politic. Rapoartele recente despre Congo arată că trebuie să trecem la implementarea mai rapidă și mai concretă a, a tuturor normelor. O întrebare către SAE și către Comisie. Sunteți conștienți că poate fi foarte important să accelerăm uh, procesul, deși regulamentul intră în vigoare doar pe 1 ianuarie 2021? A doua întrebare este pentru Digi Trade. E vorba de manual și de baza de date. Niște elemente esențiale pe lângă regulament pentru a putea crea structuri propice, funcționale. Și atunci mă întreb, ar fi util oare să aflăm care este starea lucrurilor cu privire la manual și cum să ne ajute acesta um, să veghem la conformitatea cu regulamentul și cu principiul due diligence. Și apoi o întrebare către DEFCO. Măsurile de însoțire sunt niște măsuri de stimulare. Care sunt ele, concret? trebuie să fim în măsură să identificăm concret care sunt uh, măsurile care se aplică în ce moment. Avem în vedere și negocierile de la Geneva cu privire la un acord internațional cu forță obligatorie care ar putea uh, face front comun cu acest regulament. În ce măsură susține SAE, așadar, negocierile de la Geneva în tot acest context? Robert Noizer. Vă vorbi în limba germană ca să facă pauză și, german, și cabina de germană, spune vorbitorul. Äh, da wir äh, gerade in der Zentralafrikanischen Republik waren und am fost äh, în Republica Central Africană și am văzut că se face trafic 100% cu aurul și cu diamantele de acolo. Și conflictul de acolo există pentru că grupurile armate controlează toate minele și uh, guvernul nu controlează nimic. Mă interesează care este proiectul nostru al Uniunii Europene cu care vrem să ne implicăm activ. Pentru că fără un control asupra minelor, conflictul armat va persista. Domnul Zahradil. Mulțumesc. Trei scurte întrebări din partea doamnei Emma McClarkin, raportorul nostru din umbră, toate trei către comisie. 1. Comisia încurajează întreprinderile care sunt, fac obiectul regulamentului să aplice principiul due diligence și dacă da, cum? În al doilea rând, cu privire la due diligence voluntar, ce se întâmplă cu companiile um, evaluate um, și cu respectarea normelor OCDE? Și, în al treilea rând, sunt două obiective cheie aici. Schimbarea practicilor uh, în domeniul antreprenorial uh, european pentru a nu mai face comerț cu minereuri de conflict uh, și îmbunătățirea condițiilor în plan local al oamenilor de acolo. Ce se întâmplă cu respectarea acestor două obiective? Bun. SEAE este prima pusă la încercare de a răspunde în două minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Scholz, parcă... Nu știu, parcă întrebarea noastră, ultima noastră întrebare nu am reținut-o și probabil va trebui să o repetați. În ceea ce privește Republica Centrală Africană, încă suntem în etapa pregătitoare și creăm un proiect împreună cu USAID în Republica Africană Centrală, atât pentru aur cât și pentru diamante. Nu știu dacă e corect, cum s-a spus noastră, că 100% din diamante sunt uh, traficate ilegal. E un proiect important. În 2018, uh, oricum, Uniunea Europeană conduce procesul Kimberley, deci e relevant. În linia directoare OCDE pentru due diligence, nu există nicio regulă care să împiedice întreprinderile să-și asume acest principiu. Toată lumea înțelege cât de gravă este situația, de exemplu, în Republica Congo. Doamna Sargentini m-a întrebat despre EPRM. DigiDefco va face adăugiri. Conductele închise își au limitele lor. Cred că guvernul uh, olandez cunoaște cel mai bine acest lucru. Deci nu cred că vom repeta și copia ceva. Iar în ceea ce privește liniile directoare ONU pentru drepturile omului, două treimi aproape din uh, statele membre au planuri de acțiune. Însă, ca să fiu corect 100%, nu ne-am ocupat în mod specific de această chestiune. Orientările due diligence de la OCDE încorporează și principiile directoare ONU. Și deci, um, din câte am înțeles eu, nu sunt uh, probleme cu preluarea acestor principii. Dar uh, Toată lumea cunoaște poziția Uniunii Europene când e vorba de instrumente obligatorii pentru întreprinderi cu privire la drepturile omului. Aș sugera însă să purtăm discuția în altă parte, poate mai bine la DROA. DigiDefco, cei cu bani acum. Uh, dorim să avem uh, un lanț valoric uh, mult mai bine abordat, o abordare holistică Um, se cer mai multe propuneri, publicarea va avea loc cândva anul acesta și rezultatele GPGC arată ce vrem să obținem. Dorim să îmbunătățim mediul antreprenorial la nivel artizanal și la nivelul mineritului la scară redusă, să formalizăm certificarea activităților acestora. Pentru asta e nevoie de mai multă claritate juridică și e important să organizăm și să formalizăm reprezentarea uh, acestui mediu. Noi suntem dispuși să ne angajăm cu cei interesați și vrem să ne angajăm cu statele membre și cu autoritățile pentru a recalibra cât mai mult întregul proces. E un moment important. Dialogul politic este mai robust. Sectorul acesta este oricum unul foarte fragil, comunitățile aferente de asemenea. Dar impactul începe să se vadă. După cum probabil știți, impactul nu este ceva palpabil în câteva luni de zile. Procesul este unul pe termen lung și așa cum spunea și colegul meu de la SAE, nu e vorba doar de orientările OCDE, ci și de standardele OIM, plus toate, toate orientările și liniile directoare care pot să transforme acest sector într-unul durabil. Suntem dispuși să conlucrăm cu dumneavoastră în așa fel încât în următorii doi ani să putem uh, avea o trasabilitate pentru absolut tot ceea ce se face în teritoriu, în special în zonele cele mai vulnerabile ale țărilor uh, vizate. Președinta, doamna Rațu acum. Mulțumesc, vă dau mai multe detalii, fiindcă um, așa au fost întrebările. Suntem pregătiți în ceea ce privește uh, linie directoare pentru statele membre, uh, mai ales uh, pentru verificările ex post și pentru țările cu risc ridicat și identificarea acestora. S-a vorbit și despre manual. Da, deja discutăm cu statele membre despre acesta. Vom avea o reuniune de experți la care am invitat și INTA pe 9 martie la aceeași reuniune am invitat și autoritățile competente din statele membre. Și revenind la întrebarea domnului Winkler, iată, acesta este felul în care putem oferi asistență în acest proces, fiindcă, da, sunt parte a procesului, pot să-l influențeze, dar pot și să învețe unii de la alții. Și la întrebarea doamnei Hautala, cu privire la raportarea non-financiară. Deja de anul trecut a intrat în vigoare un supliment care acoperă minereurile de conflict și raportarea specifică în conformitate cu due diligence pentru marile întreprinderi. Deci, iată, aceste principii există. Ce facem noi acum pentru a încuraja pe toată lumea, atât în amonte cât și în aval, și vrem să avem totuși rezultate mult mai devreme față de 1 ianuarie 2021. Încurajăm pe toată lumea să A, să participe, de exemplu, pe o platformă a transparenței, e vorba de companiile mai mici, ele pot acolo să furnizeze informații despre bunele practici în conformitate cu due diligence. Mulțumesc! Mulțumim, Linda McEvan very much for all those comments. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii. Ați ascultat intervențiile eurodeputaților, a fost limpede că există interes pentru acest uh, subiect, pentru că uh, deja din foste, de pe vremea fostei legislaturi s-a insistat pe el. Știu că însă că durează până ce lucrurile se pun în mișcare. Am fost și eu în Congo și am văzut care sunt problemele, inclusiv de guvernanță, și acestea trebuie abordate după cum și noi trebuie să rezolvăm uh, problemele la rândul nostru. Speranța mea este să țineți Parlamentul la curent dacă apar probleme cu conformitatea sau uh, de acest fel, informați-ne. Mă bucură foarte mult să aud că în China sau în alte țări se spune că lucrurile se îmbunătățesc și că oferim un model global în care, la care alții sunt încurajați să participe, pentru că asta mereu a fost o problemă, de fapt. Deci sper să ne țineți informați, vom avea o dezbatere și cu comisia, nu știu însă ce comisar va veni la plenară luna viitoare la acest dosar. Colegilor de la DEVE, dragii mei, lucrările noastre vor începe la ora 16, în PHS 5B001. Este în clădirea aceea cu hemiciclu la etajul 5. Va fi o audiere. Mulțumesc foarte mult, Bernd, pentru că ne-ai invitat aici la INTA și așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm uh, munca. Mulțumesc, Linda, mulțumesc, dragi colegi. E o bună practică să existe această abordare comună și sunt convins că Comisia și-a dat seama de ce informații avem noi nevoie. Dezbaterea sper să fie fructoasă luna viitoare. Noi vom adopta întrebările. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi.